Good afternoon. I am very surprised because uh, in the morning. Bună ziua, sunt foarte surprins pentru că în această dimineață la 9.10 erau și mai puțin uh, colegi în sală decât acum. Vă dați seama cât de puțin colegi erau în această dimineață la ora 9? Începem uh, ordinea noastră de zi cu punctul 13, obțin, atingerea obiectivului de 10% interconexiune, astfel încât rețeaua de electricitate europeană să fie pregătită pentru 2020. Raportor este colegul Peter Eriksson și am dorit să începem uh, discuția. După cum știți, avem de a face cu un pas concret către Uniunea noastră energetică. 10% interconectare. Acesta este obiectivul. Foarte important, dacă suntem uh, realiști, cu uh, Uniunea Energetică. Și ar fi o mare contribuție pentru integrarea pieței de electricitate interne. Și dacă vorbim despre securitatea aprovizionării, considerăm că este un mare pas. Ca și în uh, domeniul furnizării uh, de gaz cu flux invers. După cum știți, în domeniul electricității, în mod tipic, în interconectorii noștri uh, avem uh, prevăzut și uh, avem prevăzut și posibilitatea fluxului invers. Raportorul nostru, domnul Erickson, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, de acord. Acest raport și chestiunea ce ține de interconectare este foarte importantă și o parte esențială a Uniunii Energetice. Ceea ce ne dorim să obținem depinde de o piață comună a electricității în Europa. Astăzi ea nu este prezentă, dar când vom obține asta, vom reuși să atingem și multe din celelalte obiective. De aceea mi se pare esențial uh, să lucrăm la acest dosar și m-am bucurat să lucrez și să colaborez cu colegii raportori din umbră și uh, munca a decurs într-un spirit pozitiv, constructiv. Am avut discuții pozitive. Am încercat să fiu cât se poate de transparent și cred că avem o majoritate reunită care să susțină chestiunile principale. Și poate că nu va dura nici prea mult să ajungem la amendamente de compromis, dar vedem ce se va întâmpla astăzi și cum mai evoluează lucrurile. Cele mai importante chestiuni, cele ce țin de ACER și creșterea competențelor, și de creșterea numărului de posturi. Au nevo- nevoie de asemenea de mecanisme de coordonare și control pentru a supraveghea rețelele naționale și autoritățile naționale. Avem o majoritate pentru a susține asta, avem o majoritate și care susține obiectivul de 10%, un obiectiv important pentru a stimula interconectarea și pentru a ne îndrepta către piața comună. Dar avem nevoie și de obiective complementare, regionale, care să fie mai bine definite și să definească ce este necesar pentru viitor, unde sunt blocajele pe care trebuie să le eliminăm și care sunt investițiile necesare pentru a consolida rețeaua comună. Însă a mai rămas uh, o chestiune la care, asupra căreia nu am reușit uh, să cădem de acord și pe care nu suntem convinși că ar trebui de fapt să o preluăm, este chestiunea obiectivelor obligatorii. Eu mă tem că dacă mergem prea departe cu obiectivele obligatorii, acest lucru s-ar putea să fie contraproductiv și s-ar putea să investim uh, în locurile greșite. De exemplu, în Cipru este nevoie de mari investiții dacă dorim ca ei să facă parte din acești 10%. Și dacă avem obiective obligatorii, modul mai flexibil de a vedea obiectivul de 10% nu va putea fi menținut, pentru că vom impune un obiectiv pentru fiecare țară și chestiunea Fran- uh, Spania, Portugalia, uh, peninsula iberică. În ziua de astăzi avem o problemă. Peninsula iberică nu este conectată în proporție de 10%. Au nevoie de mai multe conexiuni cu Franța și cu restul Europei, dar dacă am impune obiective obligatorii pentru fiecare țară, atunci Spania și Portugalia au deja 10% între ele. Și se pune întrebarea de ce să mai investim atâta acolo. La fel cu statele baltice. Cred că acești 10% soft, flexibil, au fost buni, dar au nevoie și de obiective suplimentare la nivel regional am putea avea atunci obiective regionale, peninsula iberică, Marea Nordului și alte uh, elemente care au mai rămas și asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Mulțumim raportorului. Sunt prezenți patru din cei opt raportori din umbră ascultându-vă intervenția, acestea v-au ascultat intervenția, voi da cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Erickson, pentru proiectul de raport. Ați uh, oferit un punct de pornire excelent. Ca raportor din umbră pentru PPE, apreciez dialogul constructiv uh, pe care îl avem și l-am avut și sunt de acord cu obiectivele stabilite. De asemenea, doresc să mulțumesc colegilor PPE pentru contribuțiile lor, astfel încât să depunem niște amendamente țintite și bine coordonate. Câteva elemente importante din acest raport în numele grupului meu sau pentru grupul meu. În primul rând, este esențial să recunoaștem că mixul energetic este o competență națională. Din punctul meu de vedere, acest principiu fundamental nu este suficient reflectat în proiectul de raport și de aceea am depus câteva amendamente în acest sens. Nu consider că există un conflict automat între competențele statelor membre și uh, Uh, obiectivele Uniunii Europene în domeniul climatic și energetic pentru 2030. De asemenea, trebuie să sprijinim uh, obiectivul de 10% interconectivitate. Este esențial acest lucru pentru a asigura o piață energetică europeană funcțională, pentru a evita insulele energetice, cum uh, sunt țările baltice, de exemplu. De asemenea, este un obiectiv crucial pentru securitatea aprovizionării și pentru competitivitatea Europei. Însă, important este să se sublinieze că aceast, acest obiectiv nu este singur. Deci trebuie să se sublinieze și chestiunile ce țin de acces la, la infrastructura existentă uh, atunci când vorbim despre obiectivul de 10% infrastructura este utilă numai dacă este și folosită, deci considerăm că ar trebui adăugat și acest uh, aspect. Nu în ultimul rând, încurajez uh, când negociem acest raport să nu uităm parametrii fundamentali. Trebuie să facem această interconectare în beneficiul consumatorilor europeni și trebuie să ne concentrăm asupra proiectelor cu valoare adăugată europeană când vorbim despre fond, utilizarea fondurilor europene. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Ericsson și colegilor raportori din umbră. Doamna Cabesun Ruiz, acum, în numele SND. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru uh, prezentarea sa. Într-adevăr, um, acesta este sprijin, uh, spiritul acestui uh, raport. O piață unică energetică și mai multă securitate energetică. Și de aceea trebuie să uh, subliniem acest obiectiv de interconectare. Deci acesta este obiectivul acestui raport și de aceea încercăm să menținem un dialog constructiv. Însă Aș putea spune că în momentul de față nu sunt 100% mulțumită de conținutul acestui raport. De fapt, nu sunt de acord cu spiritul uh, raportului și nu pot să fiu, pentru că am senzația că s-a uitat uh, obiectivul comun al Uniunii Europene, și anume crearea pieței unice a energiei vorbim, da, despre securitatea furnizării, despre energiile regenerabile, trebuie ca ele să um, ajungă peste tot în Europa, dar pentru asta este nevoie și de prețuri abordabile pentru consumatori. Este nevoie de cel puțin 10% interconectare, într-adevăr, însă deocamdată în acest raport acest lucru nu este clar prevăzut. Și rog toate grupurile să se gândească la acest uh, obiectiv comun și să facă, să dea dovadă de suficientă solidaritate pentru a urmări acest uh, obiectiv împreună. Deci cred că asta ar trebui să regăsim uh, obiectivul de a pune capăt fenomenului insulelor energetice. În plus, unele date nu sunt corecte. Nu avem de-a face acum cu 10% interconectare, suntem la 3% aproximativ. Și deocamdată nu e prevăzut să mergem mai departe de atât. De aceea fac apel la solidaritatea dumneavoastră. Știu că raportorii din umbră vin din țări în care interconectarea este importantă și acest lucru influențează atitudinea lor. Nu înțeleg că există și țări care sunt insule energetice. Cred că trebuie să contribuim la conștientizarea acestui subiect. Astăzi, domnul Caniete de la Comisie s-a retras, uh, nu a mai accentuat acest obiectiv de a pune capăt uh, fenomenului insulelor energetice. Deci, 10% esențial dacă vrem o piață internă a energiei. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamna, pentru prezentarea dumneavoastră. Domnul Terișca. O, bună ziua. Știu că întotdeauna mulțumim uh, raportorului, dar uh, acum trebuie să o fac uh, cu adevărat pentru că a fost o plăcere să muncesc uh, cu el și cu ceilalți colegi din uh, raportori din umbră. O să încep uh, pe o notă ceva mai politică. Obiectivul nu este unul nou. Dacă ne amintim de obiectivele uh, din 2012 am avut acest obiectiv. Știm care este însă acum situația actuală. 13 ani mai târziu, după 2002, nu suntem într-o situație care s-a schimbat uh, cu foarte mult. Este important să recunoaștem acest lucru, să identificăm problemele reale, să identificăm uh, neajunsurile și să stabilim obiective pe care să le putem atinge în 2020 sau în 2025 o să venim cu uh, alte rapoarte și nu vrem să repetăm conținutul acestuia la vremea uh, respectivă. Uh, acest proiect de raport este echilibrat și trebuie să spun că nu am probleme cu el. Aș spune mai degrabă că cu cât îi vom acorda mai mult timp, cu atât vor fi mai multe amendamente și, într-un fel, trebuie să spun că diluăm textul. Aș vrea să avem un text politic uh, pertinent care să transmită un mesaj clar, să facă o comunicare clară și mă tem că unele dintre amendamente și de aceea vreau să cer colegilor mei să-i îndemn să nu ajungem la o inflație de amendamente pentru că asta nu face decât să dilueze textul. Apoi, Aș dori să comentez, să fac un comentariu important și anume, nu putem să neglijăm piața. Toți cei care au vorbit până acum au vorbit despre piața electricității. Asta înseamnă că trebuie să reflectăm și să respectăm care sunt uh, um, fluxurile de energie, eh, de electricitate în același timp, însă îmbunătățind eh, conexiunile deficiente. Însă nu trebuie să eh, construim ceva care să nu corespundă pieței. Și până în prezent, am scris asta în raport, putem să nuanțăm lucrurile, Uh, cred că ceea ce am încercat să facem în raport este să ne bazăm pe uh, fapte, pe dovezi, pe un studiu de uh, impact real care este bine reprezentat. Colegul meu de la SCD a vorbit uh, despre solidaritate, susțin această idee, însă aș spune că solidaritatea și responsabilitatea sunt importante. Eu nu privesc lucrurile dintr-o perspectivă națională, uh, unele uh, țări sunt în poziții diferite, însă eu privesc lucrurile indiferent de țară sau teritoriu, ci având în minte obiectivele și anumite fapte Uh, sigur, uh, această problemă a peninsulei iberice poate să fie analizată, dar cred că trebuie să avem o privire de ansamblu, o uh, abordare holistică. Și să nu luăm static raportul discutând doar anumite regiuni. cred că un uh, punct uh, care cred că este diluat uh, în raport este că nu trebuie să ne cheltuim energiile și finanțele numai pe rețele, fără să investim în rețelele eh, naționale. Deci trebuie să echilibrăm lucrurile pentru că aminteri eh, am irosi bani și eforturi și sper că raportorul va ține cont eh, de acest lucru. Apoi, caracterul obligatoriu al cotelor. Personal sunt deschis la acest lucru, însă cred că raportorul are dreptate există câteva elemente care sunt contradictorii și cred că trebuie să echilibrăm lucrurile. Și un ultim comentariu. Dacă, de pildă, am la regiuni cum ar fi uh, zona țărilor uh, baltice, a fost menționată peninsula iberică, uh, dar cred că trebuie să vedem și ce este fezabil, ce putem să realizăm. Și uh, cred că trebuie să avem în vedere uh, caracterul gradual. Însă, oricum, domnule președinte, suntem pe calea cea bună și sunt de acord cu raportorul că dacă uh, suntem uh, disciplinați și nu ajungem la o inflație de amendamente, o să finalizăm lucrurile cât se poate de repede. Președintele, mulțumesc, doamna Capel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De puțin timp sunt raportor din umbră pentru acest raport și pot să vă spun că raportorul a menționat câteva puncte cât se poate de importante în raportul său, mai ales în ceea ce privește regionalizarea, mi se pare că este foarte bine abordată și mi se pare esențial în ceea ce privește um, interconectarea și rolul ACER este esențial, reglementarea este esențială în domeniul uh, rețelelor și nu mă uimește faptul că în acest domeniu uh, și totuși mă uimește că uh, se pune sub semnul întrebării o legătură care funcționează atât de bine între Germania și Austria. Din punctul meu de vedere, cred că raportul ar trebui să, să pună accentul pe nevoia de diversificare a furnizării electricității în Europa, asta și în legătură cu securitatea alimentării cu electricitate, cum am discutat și astăzi cu domnul comisar Caniete. Mi se pare important și poate că am putea să subliniem acest element, inclusiv și, de asemenea, și uh, finanțarea menționată în raport, dar care, de fapt, în realitate este mult mai complexă, mai ales în ceea ce privește rețelele. Există prevedere, există interese, proiectele de interes comun, aceste 52 de proiecte mm, alese, avem uh, mecanismul conectarea Europei, uh, va fi EFSI, avem uh, programul european pentru uh, stimularea economiei. Sunt prevederi foarte concrete um, în toate acestea și nu trebuie să rămânem la nivelul uh, general. În ceea ce privește procedura de autorizare, se vorbește despre proiectele de interes comun care ar trebui să aibă o procedură accelerată de 3,5 ani. Mă întreb dacă nu am putea folosi această procedură de autorizare de autorizare în toate cazurile, pentru că văd că în Austria de multe ori aceste proceduri durează mult prea lung, mult prea mult. În ceea ce privește obiectivul de 10%, mie mi se pare pozitiv, l-aș menține, însă aș vrea să fie un obiectiv minim. Sunt multe state care au deja sau pot avea o interconectare mai mare de 10%, dar 10% ar trebui să fie minimul. S-a vorbit despre Spania, Portugalia, Uh, pentru aceste țări este, pentru aceste țări este esențial și când ne gândim și la diversificare și la alte tipuri de energie, această interconectare de cel puțin 10% mi se pare cât se poate de importantă. Asta și în legătură cu conceptul, uh, conceptul regionalizării. Cred că la următoarea reuniune a coordonatorilor vom putea să mai vorbim despre asta și sunt convinsă că vom ajunge la un bun rezultat. Mulțumesc, doamna. Am încă doi vorbitori pe liste, domnul Zorinio și doamna Ernst. Dacă dorește să mai ia și altcineva cuvântul, vă rog să uh, mă anunțați. Deci, domnul Zorinio. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o dezbatere foarte interesantă cu comisarul Caniete. A reieșit foarte clar că există două dimensiuni foarte importante atunci când vrem să avem o piață comună a energiei. Deci piața ca atare și guvernanța acestei piețe. Când vedem uh, proiectul Consiliului, vedem importanța acestei piețe. Vrem o metodă uh, deschisă de coordonare întărită, programe naționale care să fie elaborate de statele membre, după care peste câțiva ani se va evalua cum au fost acestea uh, realizate. Da, însă interconexiunile dau o dimensiune globală celor 28 de componente ale pieței. Sistemul va întârzia în mod automat și știm foarte bine care sunt obstacolele care uh, există, scurt circuitele, uh, or uh, o să apară baguri, scurt circuite în adevăratul sens al cuvântului. Știu cât a muncit raportorul însă se pare că nu are o uh, viziune holistică. Uh, există prejudecăți în, legă, în rândul celor care nu cunosc problema interconectărilor așa cum o cunoaștem noi. De aceea cer raționalitate și uh, solidaritate. E vorba de interconectări minimale garantate, pentru că alminter piața unica energiei nu va exista în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst. Eh, ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, posibilitatea să intervin. Uh, deocamdată nu am reușit să fiu prezent în două locuri deodată, deci alerg între diferite uh, ședințe. Am reușit să ajung și aici. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru raport și pentru o bună colaborare Uh, și avem și amendamente de compromis care au preluat uh, multe din dorințele noastre. Este un uh, subiect complicat, dar cred că direcția aleasă este cea bună. În ceea ce privește cei 10%, știm că nu am fost mulțumiți de la bun început. 10%, 15% e o cifră arbitrară. Este clar că este nevoie de interconectare și mulți au de recuperat aici, unele state au 10% și chiar i-au depășit, alții nu. Și chestiunea se pune nu în ceea ce privește interconectarea în sine, ci asigurarea accesului la piața energetică. Și este vorba și de a nu uita energiile regenerabile. Deci, Putem discuta orice fel de interconectare, dar cel mai important pentru noi sunt, uh, cele mai importante pentru noi sunt energiile regenerabile, care nu trebuie să fie luate în considerare, ci trebuie să fie prioritare. Oricum, e greu să ajungem uh, la un acord aici. Apoi, ACER. În grupul nostru este controversat ACER și eu sper că vom reuși să Uh, găsim majoritatea pentru a consolida ACER din motivele menționate de colegi. Cred că avem nevoie de un astfel de instrument, dar este un domeniu în care pot să vă spun că și noi în grup mai trebuie să discutăm uh, despre asta, cu toate că părerea mea este foarte clară și v-am spus-o. Încă un element la care doream să mă refer. Ce nu ne mulțumește și colegii mai ales din nord știu asta, toate poveștile acestea offshore. Pentru noi sunt chestiuni pe care le vedem critic și această abordare macroeconomică și din punct de vedere al mediului o considerăm cel puțin controversată. Preferăm soluțiile decentralizate. Am mai spus asta odată clar, dar doresc să mai uh, menționez faptul că acest punct nu îl sprijinim așa cum este el formulat aici. Și la Spania suntem uh, sceptici dacă sunt bine reglementate lucrurile, nu sunt foarte sigură, însă asta vom mai uh, discuta și cu colegii spanioli pentru a vedea la ce soluție putem ajunge. Mulțumesc, doamnă. Domnul Cofort, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru un raport foarte bun și interesant. Aș vrea și eu, eu să preiau ceea ce a spus colegul nostru Sorinio. E vorba de designul pieții și sutura de guvernanță. Este important să avem o perspectivă clar europeană în aceste privințe. Am discutat cu comisarul Caniete mai devreme. Uh, Eh, ținta de 10% necesită niște eh, instrumente. Eh, vrem o integrare a rețelelor și pentru aceasta trebuie să consolidăm politicile, dar și instituțiile, cum este ACER. Am discutat acest lucru de multe ori, însă trebuie să ne axăm pe instrumentele care vor face posibilă o interconectare mai mare. În primul rând, trebuie să punem accent uh, pe instrumente, apoi pe abordarea holistică, dacă vrem să depășim lipsa de interconexiuni. Există încă uh, o serie uh, de blocaje între statele membre. Acest lucru trebuie să fie evidențiat. Asta este o rușine. Vrem o piață unică, dar nu putem să o avem pentru că există astfel de blocaje. Și încă un comentariu, din nou, uh, Uh, discuția privind uh, uh, capacitatea, mecanismele de capacitate, vrem să schimbăm energia, tipul de energie, să investim mai mult în energii regenerabile. Deci pentru aceasta avem nevoie de interconexiuni și este un aspect pe care trebuie să-l evidențiem. Mulțumesc pentru un raport interesant și așteptăm discuții ulterioare pe marginea lui. Mulțumesc colegul Pohe. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru că consolidarea infrastructurilor constituie cheia unei piețe a energiei. Trebuie să avem interconectări transfrontaliere a rețelelor, dar acest lucru nu trebuie să se limiteze la ținta de 10% uh, din capacitatea instalată. De aceea susțin punctul de vedere al raportorului că trebuie să ținem cont nu numai de starea actuală, de stadiul actual, ci de uh, potențialul din fiecare stat membru și calitatea rețelei naționale. De pildă, neajunsurile din rețeaua Uh, uh, germană pun în pericol uh, rețelele unora dintre vecinii săi. De aceea, Comisia și autoritățile de reglementare trebuie să dea mai mare atenție rețelelor naționale. Un rol important pentru realizarea acestui obiectiv l-ar constitui re, um, eliminarea blocajelor naționale, să se uh, ajungă la o mai bună coordonare folosind instrumentele financiare ale Uniunii Europene care ne-ar uh, ajuta să dăm un ajutor energetic acolo unde acesta este necesar. Half of European Commission, Mr. Glazer. Mulțumesc. Acum, din partea Comisiei Europene, domnul Glazer, care este director, de la directorul general pentru energie din partea DG Energie. Aveți cuvântul. Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, țin să-i mulțumesc și eu uh, raportorului pentru acest uh, raport uh, echilibrat și țin să repet o idee că această țintă de 10% de interconectare este văzută ca un prag minim. Deci Practic, această țintă inițială vizează toate cele trei direcții principale legate. Nu este numai de piața de energie, dar este vorba și despre uh, siguranța aprovizionării și, nu mai puțin important, și despre favorizarea unui flux uh, sustenabil de energie. Noi considerăm așadar că este o abordare echilibrată și considerăm că susținerea acestor obiective neobligatorii, de fapt, raportul se îndreaptă în direcția cea bună, și anume o abordare flexibilă, care nu exclude, desigur, solidaritatea. De fapt, astfel avem mijloace mai bune de a putea ține cont de specificul național al statelor membre. Acum, când vorbim despre chestiunile legate de finanțare, datele noastre se bazează pe lista de proiecte de interes comun în domeniu și odată ce vom avea acea confirmare care ne arată că finanțarea nu va fi principalul obstacol, ci de fapt va fi pragul începând de la care publicul va fi de acord cu susținerea acestor proiecte. Deci, dacă uh, avem un program, un calendar, acesta trebuie să fie și respectat de către statele membre. Statele membre trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a pune pe picioare structurile uh, adaptate pentru interconectare și asta înseamnă și acceptarea pe deplin a tot ce înseamnă elemente de legislație comunitară și asta înseamnă și implicarea societății în acest uh, proces de evoluție. În așa fel încât în următorii 3-5 ani să putem acționa pe toate pârghile posibile. Deci este nevoie ca statele membre să acționeze mai mult, să nu se limiteze la uh, înscrierea unor proiecte de interes comun pe o listă, ci trebuie să susțină transformarea globală a pieței de energie. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumim. Mulțumim pentru aceste observații din partea Comisiei Europene, iar acum aș vrea să uh, îi dau de nou cuvântul domnului raportor pentru a încheia această discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, tuturor oratorilor pentru uh, observații, mulțumesc tuturor și pentru amendamente și eu cred că cel mai probabil vom sfârși prin a obține o, obține o majoritate largă și o soluție acceptabilă pentru toate aceste probleme. Cred că până la urmă, da, vom uh, reuși să uh, găsim o abordare potrivită pentru anumite probleme concrete care există în Europa. Pentru că, da, ă, trebuie să avem o abordare comună, dar e adevărat că uneori problemele sunt diferite de la țară la țară. Mă gândesc și la țara mea, spre exemplu. Avem interconectare care funcționează între Danemarca, Germania, Suedia, între Polonia și Germania, însă practic sistemul de interconectare nu este mereu deschis fluxului de energie, deci un obstacol practic care trebuie înlăturat. Pentru că, da, sistemul de interconectare face parte din soluție, dar el mai trebuie să fie și deschis, folosit. Apoi, o altă problemă la care ne-am putea gândi, legată de Polonia și, așa cum a spus și domnul președinte, eh, Polonia, iată, este o țară care eh, are cumva statutul acesta neplăcut de insulă energetică, de duce lipsă de uh, suficientă interconectare. Dar o altă problemă este și în Germania, de exemplu, conectarea între nordul și sudul țării. Și este neapărat nevoie să poată fi rezolvată și această problemă de fluxul de energie între nordul și sudul Germaniei, pentru că ne ocupăm de atâtea alte probleme, dar nu putem uh, lăsa aceasta la o parte. Deci, vedeți, sunt probleme între țări, sunt probleme interne chiar uneori. Iarăși mă gândesc la altă problemă, cazul uh, peninsulei iberice, care este mult prea puțin conectată cu restul Europei. Dar aceasta constituie o problemă regională și aici eu ce aș putea spune? Că să ne fixăm o țintă obligatorie nu este neapărat o rezolvare ca prin magie problemei. Trebuie să facem pași concreți și rezonabili. Iar uh, opinia mea este că, într-adevăr, este foarte important să acționăm pe aceste probleme. Trebuie să ne ocupăm de acest obiectiv, pentru că, da, a fost un prim pas foarte util să fixăm pragul la 10%. Poate apoi, pentru 2030, vom fixa un alt prag la 15%, dar avem nevoie de decizii uh, în plus în acest sens. Apoi mă gândesc și la ce spunea doamna Ernst, Mă gândesc deci la această chestiune a interconectării care nu ține într-adevăr doar de piața comună a energiei, dar, dar ține și de toată problematica legată de schimbările climatice. Pentru că această uh, piață comună de energie trebuie să fie favorabilă energiei regenerabile. Deci, Trebuie deci în același timp să investim și în interconectare și în mai multă energie regenerabilă. Asta pentru a putea să ne respectăm obiectivele în ce privește schimbarea climatică. Este neapărat necesar să putem combina aceste obiective cu instrumentele potrivite. Mulțumim, domnule raportor. Acum nu știu dacă mai avem câteva minute la dispoziție. Uh, dacă da, aș dori și eu să spun câteva cuvinte pentru că mi se pare că nu v-ați referit direct la chestiunea dintre Polonia și regiunea Baltică cu aceste statut de uh, insulă energetică, dar de fapt țările Baltice sunt foarte bine interconectate cu Rusia. Și vedeți, aceste țări au o sincronizare cu Rusia, dar nu dispun de ea cu partenerii din UE. Deci asta era o observație importantă, pentru că, iată, ne-am referit la o serie întreagă de țări, insule energetice, însă uh, cazul țărilor baltice este aparte. Da, domnule președinte, este un motiv aici. eu cred că urmează să mai discutăm despre această temă, mai ales că în noiembrie cred că o nouă instalație de interconectare va fi dată în folosință între uh, Suedia și Lituania. Deci sunt uh, lucruri care se mișcă. Și sperăm, bineînțeles, că se va putea pune pe picioare interconectarea și între țările Baltice și Polonia. Vă mulțumesc pentru precizări, spune domnul președinte. Doamna Cabeson, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că, într-adevăr, ne-a mai rămas un pic de timp, profit și eu de ocazie, și aș vrea să transmit un mesaj cât se poate de clar. Sigur, suntem cu toții de acord și cu comisia, este nevoie să uh, asigurăm atingerea acestui obiectiv de 10%, trebuie să acționăm în mod solidar, dar eu cred că de asemenea am putea să uh, luăm în vedere o politică pe termen mai lung până în, de, în definitiv, pentru că este nevoie de anumite garanții, mai ales dacă vorbim de solidaritate în, ce, în politica energetică. Și țin să mă refer la ce menționa domnul președinte și, de asemenea, și domnul raportor, apropo de obiective. Deci, în ce privește obiectivele naționale, aceste praguri de 10%, după aia am vorbit la, pe plan regional. În orice caz, în ce privește situația la nivel național, să ne gândim, spre exemplu, la Spania. Sigur, uh, dacă ar, am uh, întări interconectarea cu Portugalia, am obține mai ușor acel prag de 10%, dar totuși asta nu ne-ar fi de ajuns ca să dispunem de siguranța aprovizionării și nici nu ar răspunde la tema energiei regenerabile. De ce mă refer și la ce spunea colegul nostru din partea GUE, în ce privește energia regenerabilă în Spania, există destul de mult scepticism, dar eu țin să uh, subliniez că totuși toate aceste măsuri, tot acest pachet a intervenit într-un context uh, dificil la modul general. Și cu toate astea, nu trebuie să uh, se înțeleagă că noi în Spania nu dorim să stimulăm în continuare energia regenerabilă. Sigur, rămâne un obiectiv de mare importanță. Deci, eu da, cred că în continuare trebuie mereu să insistăm și pe dialog, în așa fel încât să putem uh, stimula posibilitățile specifice fiecarei țări. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi pare rău că nu am putut fi prezente la ședință încă de la bun început. Am avut și alte obligații. În orice caz, știți foarte bine că sunt foarte activ pe acest dosar, am depus amendamente. În definitiv, asta este și munca deputatului, nu-i așa? Să elaborăm și uh, amendamente, chiar dacă nu suntem raportori sau raportori de numbră, aș vrea și eu să insist pe cele spuse de către colega noastră în cazul Spaniei. De asemenea, aș vrea să mă refer și la energia regenerabilă și la interconectare. În ce privește energiile regenerabile, sigur, ele vor continua să se dezvolte și în Spania, dar toată chestiunea este strâns legată și de existența unor instalații de interconectare funcționale, reale, pe teren. Pentru că, spre exemplu, dacă la un moment dat există o producție în exces, așa cum se întâmplă în acest moment, e bine, este nevoie atunci să avem un mijlocul eficient de redistribuție a acestui excedent către țările vecine. Și, de asemenea, când ne confruntăm cu o perioadă de penurie în peninsula iberică, iarăși trebuie să putem folosi interconectarea cu Franța pentru a uh, completa aprovizionările noastre. Deci, mie mi se pare deci, că tocmai nu există nicio problemă de incompatibilitate între interconectare și obiectivele de dezvoltare a energiei regenerabile. Cred că ambele se pot sprijini reciproc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și noi. Sigur, am, dacă am mai mult timp am putea discuta în continuare. Trebuie doar să mai fac o precizare, că într-adevăr în cazul energiei uh, regenerabile, practic schemele de sprijin variază foarte mult uh, de la un stat membru la altul. Deci, de fapt, undeva competiți, uh, concurența nu este chiar cinstită pe această piață a energiei regenerabile la nivel comunitar. Și asta este o problemă serioasă pentru noi toți în momentul de față. Pentru că, sigur, pe o piață comună, concurența ar trebui să funcționeze, însă, iată, schemele de sprijin sunt foarte diferite și atunci uh, concurența loială nu este posibilă pe piața comună. Deci, trebuie văzut cum uh, sunt elaborate aceste scheme de sprijin, care sunt stimulenții fiscali pe care îi oferim de la o țară la alta. Trebuie o armonizare, poate măcar începând cu 2020. Și asta se leagă și de ce am discutat astăzi cu domnul comisar Căniete. Deci să sperăm că începând cu 2020 vom avea o situație eficientă și funcțională. Dragi colegi, mai este cineva care dorește să intervină? Dacă, nu știu, mă uit și la domnul raportor, spre comisie, mai dispunem de încă șase minute, dacă doriți să interveniți. Nu vă simțiți obligați să vorbiți șase minute, sigur. Mulțumesc. Acum, ascultând ultima parte a discuției noastre, cred că o temă foarte importantă este într-adevăr și rețeaua propriu-zisă și trebuie îmbunătățite rețelele în general. Și asta contează ca să putem îmbunătăți interconectarea. Pentru că, da, spre exemplu, iată, avem acest mare potențial de energie regenerabilă în zona nordică, în Marea Baltică, spre exemplu, în Marea Nordă, de asemenea în Europa Centrală și de Est, dar și în peninsula iberică există acest potențial de energie regenerabilă. Și ca să putem rezolva la un moment dat problema legată de importul excesiv de energie în UE, ei bine, trebuie și dacă vrem și să ne respectăm și obiectivele în materie de politică climatică, deci trebuie să combinăm aceste obiective și să uh, uh stimulăm potențialul uh, de producție și, și al pieței ulterior. Deci pentru asta trebuie îmbunătățită și rețeaua electrică în general care joacă și ea un rol foarte, foarte important. Și uh, trebuie să ținem seama și de uh, situația de pe piața combustibililor fosili, spre exemplu, cărbune, energie, gaz. Practic, dacă reușim să uh, stimulăm producția de energie regenerabilă și să asigurăm fluxurile, o aprovizionare cât mai bună, practic asta ne va ajuta foarte mult să reducem dependența importurilor Deci să ne bazăm pe propria noastră producție în loc să fim dependenți de importuri. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Trebuie să vă spun că votul va avea loc pe 13 octombrie în comisia noastră, I3, și ulterior va avea loc și votul în plenară. Trecem acum la punctul 15, misiunea I3 în Danemarca, în iunie acestui an. Deci vom avea o informare. Am avut o reprezentare la nivel înalt. Șeful delegației noastre, vorbim despre colegul nostru Morten Helveg Petersen, și dacă îmi pot spune așa, această misiune a explorat, printre alte lucruri, și mai ales am avut o întâlniri cu municipalitatea Copenhaga și a fost uh, sigur, o misiune foarte interesantă care ne poate oferi, deci, un schimb de experiență cu aceste autorități regionale și locale, cu centrele de cercetare. Acum, feedback-ul la nivel general după această misiune uh, ați puteți găsi, bineînțeles, raportul în mapa dumneavoastră, dar cred că este foarte important să dăm cuvântul și șefului delegației, domnul Morten Helweg Petersen. Aveți cuvântul. Thank you very much. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, avut o delegație foarte reușită, un program prin care am reușit uh, să abordăm o serie întreagă de chestiuni pe care le discutăm în această comisie. Am vizitat orașul Copenhaga și am discutat conceptul orașelor inteligente abordarea orașelor pentru dezvoltarea unei uniuni energetice și uh, ambiția orașului Copenhaga de a fi un oraș neutru din punct de vedere al emisiilor uh, până în uh, 2025. Și am discutat și despre provocările care apar uh, în atingerea unor astfel de obiective. Am discutat și cu industrii daneze, cu companii uh, energo mm, care folosesc multă energie din industrie energofage. Am discutat cu producători de ciment pentru a vedea ce pot ei să obțină în uh, eficiență energetică, știind foarte clar că folosesc uh, foarte multă energie și că în același timp trebuie să rămână competitivi pe piața mondială. Am discutat cu companii de procesare a alimentelor um, care folosesc foarte multă energie, dar au și nevoie de foarte multe resurse umane. Am vizitat de asemenea uh, companii um, care sunt lideri în domeniul energiilor uh, regenerabile, eoliene în acest caz. Am vizitat și Nova Nordis, o companie farmaceutică am vizitat, de fapt, uh, laboratorul lor și am discutat despre vivisecție cu ei. A fost o experiență nouă pentru membrii acestei delegații. Am, discut, am vizitat de asemenea și prima clădire publică neutră din punct de vedere a carbonului, numită Farul Verde, ne-au prezentat și alte companii soluțiile lor pentru a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon și au, erau foarte interesante aceste eforturi de a aduce la oaltă competitivitatea și economisirea sau reducerea emisiilor de carbon. Am vizitat și un parc de eoliene offshore, am văzut cel mai mare parc de eoliene, care produce 450 de megavați uh, de electricitate și care asigură electricitatea pentru 400 de mii de gospodării daneze. 40% uh, din uh, um, curentul consumat în Danemarca este asigurat de acest parc de eoliene. A fost foarte impresionant să vedem mărimea acestui parc nu în uh, ba Marea Baltică, ci la, uh, în nordul Danemarcei, în direcția Norvegiei. Este un proiect enorm și foarte interesant în uh, lumina discuțiilor pe care le ducem în această comisie referitor la când va fi competitivă din punct de vedere și economic energia eoliană. Am avut uh, un grup, uh, o delegație foarte pozitivă. A fost complicat faptul că în ziua în care am ajuns în Danemarca aveam alegeri. Majoritatea politicienilor erau foarte ocupați uh, cu alte lucruri uh, și nu puteau să se întâlnească um, cu noi. Bine, nu putem uh, planifica întotdeauna totul în cel mai mic uh, detaliu, dar uh, cred că asta ne-a oferit și oportunități. Până la urmă, aș dori să mulțumesc uh, membrilor uh, delegației. A fost un uh, privilegiu să fiu președintele acestei delegații și mulțumesc și secretariatului nostru pentru organizare. A fost o plăcere și o experiență foarte plăcută. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă îmi permiteți, îi voi întreba pe colegi dacă doresc să adaugi ceva pe acest uh, subiect. Cred că nimeni nu dorește. A fost uh, oricum o prezentare uh, detaliată din partea colegului Peter. Să nu-i mulțumim foarte mult. Următorul punct este referitor la trialogurile în curs. Întâi, regulamentul privind protecția datelor. Colegul Sean Kelly nu a putut fi uh, prezent, uh, nu a putut veni astăzi la Bruxelles. Nu știm exact dacă a avut probleme cu zborul sau ce s-a întâmplat. Dar sperăm că este sănătos. Dar avem uh, alți colegi și uh, dosare foarte importante. Uh, directiva privind securitatea rețelei și doamna Pilar de Castillo Vera aproape că a dus la bun sfârșit um, acest dosar în calitate de raportor. ITRE este comisia asociată conform regulii 54 iar avizul ITRE a fost adoptat în decembrie 2013 în ultimul mandat. Nu eram cu toții prezenți în acest mandat sau la acest vot. Parlamentul și-a adoptat uh, poziția în primă lectură în martie 2014. S-au deschis negocieri în octombrie 2014 și deci la începutul mandatului și acum, uh, au av- până acum au avut loc patru trialoguri. Doamna Pilar del Castillo Vera Neva, explica cum arată lucrurile. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru informațiile pe care nu mai trebuie eu uh, uh, să le dau. După cum ați menționat, am început trialogurile în octombrie 2014. Ultimul uh, trialog a fost ținut înainte de vacanța de vară, în 20 iunie 2015, în acest an. Așadar, uh, sunt convinsă că știți, dar vă amintesc că obiect obiectivul acestei directive este să ne să asigurăm un nivel ridicat de securitate cibernetică în Uniunea Europeană și să ne asigurăm că operatorii de infrastructură critică uh, pot face față unor incidente neplăcute. Parlamentul este implicat conform regulii 54 Comisia competentă pe fond este IMCO, I3 are competență exclusivă pe chestiunea reacțiilor uh, de urgență, uh, a echipelor de reacție de urgență, așa numitele CERT. Așadar, statele membre trebuie să se asigure că orice sector critic acoperit uh, de directivă se bucură de o astfel de echipă CERT și că această echipă poate face față incidentelor cibernetice. Directiva va crea și o rețea, CERT, în care echipele naționale cooperează la nivel operațional. Asta include și schimbul de informații, discutarea incidentelor cibernetice și explorarea unor idei precum unui sistem de alertă timpurie la nivel european. european cea mai, care sunt subiectele care au mai rămas și care sunt importante pentru ITRE în acest trialog. Au mai rămas câteva subiecte deschise, interesante pentru comisia noastră. Întâi, Parlamentul își dorește ca mm, cooperarea între echipele CERT să fie mai um, ambicioasă și la ora actuală, într-adevăr, este destul de slabă, pentru că mult se face pe bază voluntară. Voluntar înseamnă, practic, că obligația este diluată și, de fapt, că nu mai e obligatorie. Până la urmă, riscurile cooperării, uh, riscurile nu vor fi combătute în mod uh, eficient fără co cooperare. Asta încercăm să obținem, mai, un mai, nivel mai ridicat. Pe de altă parte, se discută dacă domeniul de aplicare al directivei ar trebui să fie extins pentru a acoperi nu numai infrastructură critică, în principiu, infrastructură critică sunt patru domenii, de fapt, apă, energie, transport și servicii financiare. Acestea sunt uh, cele patru infrastructuri critice. Însă, acum discutăm despre posibilitatea de a include, și asta a fost propunerea Comisiei, să includem uh, serviciile uh, societății de informație, uh, piețe online, servicii de cloud computing și așa mai departe. Dacă aceste servicii sunt acoperite până la urmă, asta ar însemna că ar trebui să respecte anumite cerințe. Ca negociere am oferit uh, ca argument faptul că aceste servicii speciale pot fi definite nu ca fiind critice, ci ca fiind esențiale, ceea ce ar însemna că trebuie să respecte anumite cerințe în ceea ce privește securitatea cibernetică. Și ar trebui să se calculeze, să se facă o analiză a riscului, să se identifice riscurile. Nivelul uh, cerințelor însă ar fi mai redus față de infrastructura critică. În orice caz, subiectul este încă deschis, nu avem uh, stabilită încă o dată pentru următorul uh, trialog, dar probabil va fi la începutul lui uh, decembrie și, bineînțeles, după aceea vă voi ține la curent. Între timp, dacă cineva are întrebări, poate să mă contacteze bilateral, fără nicio problemă. Ba chiar mi-ar face plăcere să vă spun mai mult. Mulțumesc, spune președintele, mulțumim Pilar. Înțeleg că după următorul uh, trialog vom afla din nou uh, ce s-a întâmplat din, de la tine. Dar dacă sunt întrebări uh, din partea colegilor, nu-i văd pe raportorii din umbră, pentru că, de fapt, dosarul a fost finalizat în ultimul mandat. Deci, grupurile politice nu au trimis raportori din umbră. Dați-mi voie să spun că Comisia a publicat propunerea de directivă în februarie 2013, cu doi uh, ani și jumătate în urmă, și dacă se adoptă, ar fi prima, primul act normativ orizontal în domeniul securității cibernetice. Deci, iată, pentru prima dată Uniunea Europeană uh, se va organiza în domeniul securității cibernetice. Mulțumim foarte mult uh, pentru observațiile dumneavoastră, pentru că ne-ați spus unde lucrurile stau bine, unde trebuie îmbunătățite și poate că în curând vom avea nevoie de o nouă directivă. Este greu să vorbim despre o nouă directivă înainte de finalizarea trialogului uh, la aceasta însă slăbiciunile sunt importante și e bine că le-ați menționat. Vă mulțumim foarte mult pentru raportare. Următorul subiect este cel referitor la soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni. Interoperabilitatea ca un mod de a moderniza sectorul public. După cum vedeți, Uniunea Digitală este practic aproape la fel de importantă ca și Uniunea Energetică în acest mandat. Deci, iată, ceva nou. Acum, așadar, Uniunea Digitală, foarte importantă. Raportor este colegul Zorinio. Um, și va discuta și despre programul ISA 2, care înlocuiește programul actual ISA, probabil de la începutul anului viitor, deci nu avem foarte mult timp. Spuneți-ne, domnule Zoriniu, cum vedeți situația? Obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me, em primeiro lugar, sublinhar, não faz parte deste ponto, mas a minha total concordância. Mulțumesc. Vreau să subliniez că sunt uh, de acord atunci când spuneți cât de importantă este Uniunea Digitală și Uniunea Energetică, cele două mari motoare ale Uniunii Europene mai ales în această perioadă. Aș vrea să vă informez, domnule președinte, Parlamentul European, ca și Consiliul, au ajuns la un acord pe programul ISA 2. Așadar, suntem în măsură să trecem la votul regulamentar. În principiu, ar fi posibil ca pe 1 ianuarie 2016 programul să funcționeze din plin și uh, să înlocuiască programul care ajunge la finalul său în 2015. Vor fi uh, mobilizate 30 de milioane de euro pentru a veni cu soluții de interoperabilitate pentru cetățeni și întreprinderi publice și întreprinderi. Programul despre care vorbim astăzi nu este decât o urmare a programului uh, precedent. Sunt două probleme fundamentale. În primul rând, suntem conștienți că acesta este primul program al uh, noii uniuni uh, digitale, noua piață uh, digitală. Apoi uh, a avut loc o evoluție tehnologică marcantă în ultimile, uh, ultimii ani. Iată motivul pentru care a trebuit să aducem schimbări semnificative uh, programului anterior. Consiliul și Parlamentul European au discutat mult aceste schimbări. Am luptat din greu și în cele din urmă Consiliul a acceptat. Pentru noi, Uh, ceea ce este foarte important este că am fost uh, comisie responsabilă pe fond, însă printre competențele noastre exclusive este un punct pe care l-am obținut și care este hotărător pentru noi, și anume, acest program nu va încerca să fie numai uh, un program de susținere pentru soluții de interoperabilitate, ci va susține Uh, aceste soluții de interoperabilitate, dar mai ales platforme comune, uh, limbi comune, instrumente comune, care în viitor vor permite administrațiilor să dezvolte ele însele propriile lor soluții. Aș spune că am ajuns la nivelul care precedă punerea în aplicare. Cu 131 de milioane de euro avem o pârghie pentru a uh, intensifica, a spori activitățile administrațiilor public, uh, publice și am putut să introducem uh, criterii mai transparente, de criterii de legibilitate și de evaluare a candidaților. Mă gândesc în mod deosebit la faptul că am vorbit uh, despre uh, dimensiunea uh, teritorială. Sigur că noi dorim ca soluțiile teritoriale să aibă prioritate. Cu alte cuvinte, insistăm pe soluții care să poată să fie adaptate și să fie reutilizate pentru noi platforme și care se aplică unor teritorii. Insistăm asupra simplificării procedurilor, astfel încât programul să fie mai ușor de, de utilizat. Am uh, reușit să introducem și un uh, uh principiu care să stimuleze comunitatea utilizatorului. Uh, programul este într-adevăr gestionat de Uniunea Europeană, însă e important să există o interacțiune între utilizatori, uh, întreprinderile uh, cetățenilor și cei care sunt pe cale să financeze programul, comisia în speță. Cu alte cuvinte, este foarte important uh, să existe posibilitatea societății civile uh, să aibă proprietatea programelor. Deci vorbim de crearea unei comunități a utilizatorilor care vor uh, evalua online introducerea programului și care vor uh, pro, propune adaptări sau îmbunătățiri dacă este cazul. De asemenea, am uh, reușit să avem uh, o valoare adăugată semnificativă pentru piața uh, internă și anume legătura între întreprinderile publice, instituțiile publice și cetățean. Trebuie să existe un acces ușor, să nu existe excluzii, excluziune digitală, informatică. Deci am ajuns și la un punct de echilibru pe un aspect care este foarte important și care de altfel a fost menționat uh, de Comisia Libe și anume protecția datelor și publicitatea datelor. Vrem să reînviem normele în vigoare între 2016-2020. Una dintre uh, Uh, reglementările cheie este neutralitatea rețelei. Sunt lucruri care sunt în plină evoluție, însă principiul consacrat este că uh, programul se va adapta noilor uh, reglementări pe măsură ce acestea apar. Cred că acest program este de bun augur și cred că trebuie să fie folosit în mod corect. Aș vrea să subliniez colaborarea de care am beneficiat din partea tuturor uh, colegilor, raportorii din umbră, uh, colegii din comisiile LIBE și IMCO, echipele tehnice ale Parlamentului, diferitele cabinete din Comisie și din Consiliul adevărat, uneori poate uh, contacte informale, dar care au ajuns uh, la rezultatele uh, scontate. Sperăm că pe 13 octombrie putem să votăm acordul, însă președinția luxemburgheză ar trebui să trimeată o scrisoare care să confirme acest acord, ceea ce nu s-a întâmplat încă, dacă am înțeles bine. Deci trebuie să așteptăm nu, domnule președinte. Am uh, primit această scrisoare și confirmarea. Totul este pregătit pentru vot. Bun. 13 octombrie votăm. Mulțumesc pentru că ați ajuns la un acord și pentru că ați dat un imbold semnificativ tuturor problemelor la diverse. Mulțumesc. Următoarele întâlniri, 12 octombrie. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul Martel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să discut posibilitatea de a avea o ședință extraordinară a Comisiei pentru a analiza cazul Volkswagen. Cred că este cadrul cel mai potrivit uh, pentru a discuta această uh, situație care a uh, apărut în Statele Unite, dar care afectează uh, Uh, Europa. Dacă am putea să avem o reuniune ad hoc uh, pe cazul Volkswagen, un caz foarte serios. Președintele, mulțumesc. Am luat uh, notă cu siguranță de ceea ce ați spus. Probabil că ar trebui să lărgim sfera de discuție nu la o singură companie, ci și la altele. Știți că au loc negocierile TTIP și în cadrul acesta apar și situații cum este cea din Statele Unite cu Volkswagen. Ne vom gândi la posibilitatea de a uh, ține cont de uh, cele spuse de dumneavoastră. Uh, colegul Martel. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția asupra faptului că în această dimineață mai multe voturi au fost uh, amânat pentru că toată lumea a asistat la ceea ce s-a întâmplat în această dimineață. Înțeleg uh, uh regulamentul de procedură, însă contez pe ajutorul dumneavoastră ca să votăm uh, aceste rapoarte cât mai curând uh, cu putință, pentru că erau deja înscrise pe agenda plenarilor din Strasburg și nu aș vrea Uh, să fie amânate la calendele uh, grecești. Deci uh, contez pe dumneavoastră să avem poate o ședință extraordinară a Comisiei la Strasbourg pentru a putea să trecem la vot. Mulțumesc. Înțeleg cererea dumneavoastră. Sigur, calendele grecești, o astfel de amânare ar fi foarte periculoasă și trebuie să uh, organizăm sesiunea de vot cât mai curând cu putință. O să facem tot ce ne stă în putință pentru a avea toate amendamentele traduse. Știți, domnule coleg Eduard Martel, toate uh, Deci știți, domnule coleg Marta, că trebuie să uh, avem toate amendamentele traduse. Interpretarea este altceva, este ceea ce ascultați acum, însă traducerea se face de către uh, serviciile de traducători uh, din Luxemburg. Deci este cu totul altă problemă. Dragi prieteni, Următoarea ședință are loc pe 12 octombrie după amiază, 13 octombrie dimineață și după amiază. Ne revedem în câteva săptămâni și la Strasburg înainte de asta. Vă mulțumesc!